dreptul mării, aspecte legate de pescuit. Doamna raportor are cuvântul pentru patru minute. Da, stimați colegi, vreau să mulțumesc în primul rând colegilor din comisie și în special raportorilor din umbră pentru modul în care am colaborat uh, la întocmirea acestui raport raport pe care eu îl consider ca fiind un mesaj clar de susținere pentru comisia europeană subliniind totodată care sunt prioritățile comisiei noastre în raport cu negocierile privind uh, noul acord internațional. după cum știți aproape șaizeci și patru din apele planetei rămân în afara sferei de reglementare a convenției privind uh, dreptul mării. ca atare protejarea mediului a biodiversității marine și a exploatării sustenabile a resurselor nu sunt acoperite de această convenție convenție care are peste treizeci și cinci de ani de existență care aplică principiul libertății mărilor într o lume în care lucrurile s au schimbat în care economia e diversificată nevoia de hrană și de resurse a populației este cu totul alta. ca atare convenția urmează să fie supusă sperăm noi într un viitor apropiat unor modificări care să o aducă la o realitate prezentă în ceea ce privește acordurile ulterioare cel mai important acord uh, pe care dorim să l semnalăm este cel care vizează stocurile de pește acord încheiat în o mie nouă sute nouăzeci și cinci acest acord se adresează specific stocurilor de pește cu migrație mare și celor aflate în afara jurisdicției uh, naționale acordul este în vigoare este un acord bun sigur mai sunt chestiuni care se pot discuta în legătură cu efectele acestui acord dar comisia noastră recomandă susținerea și menținerea fermă nemodificată a prevederilor în acest acord în viitorul instrument juridic care se va crea. în două mii patru adunarea generală a onu a decis Uh, să se înceapă primele forme de negociere în a acestei uh, uh, convenții. ulterior în șase iunie două mii cincisprezece adunarea generală onu decide deschiderea unor dezbateri și negocieri în cadrul unor comisii preliminare. comisiile vor începe activitatea în două mii șaisprezece și sperăm ca un prim raport să l avem în. două mii șaptesprezece scopul acestor comisii va fi acela de pregătire a negocierilor de fond cu privire la dezvoltarea crearea unui instrument internațional legal subordonat uh, convenției privind dreptul mării care să acopere lacunele și să completeze acordurile aflate în vigoare în prezent. doresc să subliniez în mod deosebit rolul important pe care comisia europeană l a avut a fost una dintre vocile care au luat această inițiativă în uh, ceea ce privește grupul de lucru și dar în acest context doresc să știți că există state care doresc uh, excluderea din acest acord a anumitor tipuri de activități ce se desfășoară în afara jurisdicției naționale și cu precădere pescuitul fapt care ne pune într o dificultate comisia europeană și parlamentul nefiind de acord cu această excludere. Uh, pe scurt includerea pescuitului în acest nou instrument internațional legal este o prioritate pentru noi din motivele exprimate mai devreme dar cu un amendament foarte ferm că acest lucru nu va duce la renegocierea acordului din o mie nouă sute nouăzeci și cinci privind stocurile de pește ci va asigura includerea acestuia în noul cadru internațional de asemenea am recomandat folosirea extinderea și sporirea importanței organizațiilor regionale pentru gestionarea pescuitului ele sunt parte a acordului din o mie nouă sute nouăzeci și cinci unele din ele au funcționat mai puțin bine dar în general activitatea acestor uh, organizații regionale este meritorie sugerăm națiunilor unite să găsească o modalitate de motivare a statelor mai puțin implicate în uh, acest acord. în ceea ce privește zonele maritime protejate acestea nu pot avea succesul scontat dacă nu există o coordonare și o colaborare între toate domeniile de activitate și dacă acestea nu sunt stabilite într o logică de ansamblu privind protejarea biodiversității. sperăm ca noul uh, instrument internațional să includă o structură instituțională de luare a acestor decizii. Vă mulțumim, doamnă raportor. Urmează domnul Mato. Un minut. Doamnă președinte, domnule comisar, vreau mai întâi de toate să o, rapor, să o felicit pe doamna raportor pentru acest raport. Aș vrea să spun că am venit să vorbim despre un nou instrument internațional uh, dar, de fapt, sincer să fiu, uh, consider că există suficiente reguli, nu avem nevoie de noi instrumente. instrumente. E important ca dispozițiile în vigoare deja să fie respectate de absolut toată lumea. Cadrul pe care îl avem, uh, iată, nu este suficient de bine pus în aplicare. Uh, organizațiile regionale sunt responsabile, iar trebuie să gestioneze resursele de, sau stocurile de, de pește, trebuie să continue activitatea pe care o au deja, noi trebuie să le sprijinim, trebuie să îmbunătățim coordonarea între diferiții actori, între diferitele organizații, trebuie să lucrăm împreună pentru a gestiona bine resursele lumii. Mulțumim. Urmează domnul Ricardo Sario Santos, un minut. Eh, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, eh, doamnei raportor. Pescuitul face parte din biodiversitate și pescuitul are impactul uman cel mai mare. Cred că este esențial să avem o abordare integrată, atât științifică cât și juridică să avem în vedere toate uh, ecosistemele marine și zonele marine semnificative din punct de vedere ecologic și biologic pentru a conserva resursele și pentru nu a uh, afecta biodiversitatea. Cred că trebuie să avem în vedere că aceste abordări ne ajută să uh, sporim susținerea politică pentru zonele marine protejate uh, din afara jurisdicției uh, naționale pentru a prezerva, a păstra oceanele și resursele acestora. Mulțumesc. Domnul Marias. Ευχαριστώ, συγχαρώ την εισηγήτρια την κυρία Νικολάη για την εισήγησή τη, γιατί πραγματικά καλύπτει τα θέματα. Vreau să-i mulțumesc doamnei Nicolae pentru acest raport. Un raport care ține cont până la urmă de toate temele esențiale pentru noi. Adunarea Generală a ONU a decis să, să creeze un instrument obligatoriu la nivel internațional care să protejeze diversitatea marină. Tocmai de aceea, industria, sectorul pescuitului și piața europeană ar trebui să pună accentul pe durabilitate. Acest instrument ONU nu trebuie să fie folosit, nu trebuie să fie puse în aplicare doar de statele membre, ci și de statele candidat și, de fapt, de toate statele din lume. În ceea ce privește protejarea resurselor, dați-mi voie să spun că Uniunea Europeană ar trebui să țină cont de sprijinul acordat tuturor uh, pescarilor și asta din toate statele membre ale Uniunii Europene, în special Grecia. Urmează domnul Ferreira, un minut. Da doamnă președinte conservarea biodiversității marine în apele internaționale presupune eforturile noastre de a coopera uh, la nivel internațional. ONU este o formulă adecvată și un for uh, adecvat pentru astfel de coordonare și verificare a procedurilor existente, construind uh, legături de cooperare. Trebuie să ne asigurăm că menținem resursele marine și le exploatăm într-o manieră durabilă, potrivit principiilor uh, egalității uh, clos este cadrul bun în care să facem acest lucru. Măsurile care au fost puse în aplicare s-au bazat pe o înțelegere uh, științifică bună și o bună evaluare a impactului activităților noastre în mediul marin. Uniunea Europeană are un rol care nu a fost întotdeauna consecvent. De fapt, uh, contrariul este valabil. Uh, în Uniunea Europeană Ce putem să facem în afara Uniunii Europene? Domnul Polciac, un minut. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já chci podpořit samozřejmě veškeré iniciativy, které... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu uh, vreau să sprijin toate inițiativele care țin de tema dezbaterii de astăzi și anume toate inițiativele care vor duce la o dezvoltare uh, durabilă a mărilor, a pescu- pescarilor, a pescuitului și a diversității, uh, biodiversității. În același timp însă trebuie să înțelegem că și în Uniunea Europeană avem probleme, că avem de-a face cu evoluții evoluții care, din păcate, sunt obținute pe pe seama biodiversității. Iată, avem zonele costiere care sunt mult prea populate, mult prea construite. După aceea, intensitatea pescuitului uh, este una de, a, a, de un asemenea tip, de un asemenea fel, încât e clar că biodiversitatea și stocurile sunt uh, Uh, sunt periclitate. Să nu uităm despre poluare. Dar, în orice caz, raportul acesta nu pot decât să-l salut. Urmează domnul Caputo. Un minut. Grazie, președinte. Ritengo... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, cred că este Uh, cred că este important să ne referim la utilizarea la resurselor marine presiunea în creșterea asupra sustenabilității ecosistemului marin înseamnă că trebuie să stabilim niște protecții foarte clare și trebuie să avem un instrument internațional legal obligatoriu. Trebuie să avem uh, Uh, un instrument care să protejeze uh, sistemul marin și, bineînțeles, și uh, industria de pescuit. În acest acord trebuie inserat principiul responsabilității și responsabilității pentru pagubele făcute mării și trebuie să stabilim sancțiuni pentru cei responsabili pentru asta. Trebuie să existe un mecanism care să facă o evaluare a impactului de mediu, pentru că impactul asupra mediului poate să fie enorm și el trebuie să fie uh, substanțiat uh, pe o bază științifică solidă. Domnul Kuhn, de asemenea, vroia să ia cuvântul. Iată, mai avem timp, așa că, stimate domnule Kuhn, aveți cuvântul. Stimată doamnă președinte, ador această dezbatere parlamentară în care auzim o serie de păreri, o serie de argumente de asemenea. Punerea în aplicare a acestor acorduri internaționale este esențială. Avem suficiente legi, după cum spunea și domnul Mato, dar Uniunea Europeană trebuie să fie uh, mai puternică, dată fiind piața uh, imensă uh, a Uniunii Europene. Uh, piața noastră este imensă, dar putem să acoperim doar 30% din cerere. Uh, noi uh, importăm din uh, Asia, din Rusia uh, și de peste tot în, în lume Uh, importăm din zone care ar trebui să respecte aceleași standarde ca și noi. Uh, avem nevoie de asemenea de o etichetă eco-europeană și pe baza acestor etichete ar trebui să fie uh, comparate și evaluate importurile. Doar astfel am avea o stare, situație echitabilă pentru pescarii noștri. Mulțumim și acum în numele Comisiei din nou comisarul Vela. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, dați-mi voie să salut acest raport din proprie inițiativă uh, aspectelor pescuitului în cadrul Convenției ONU asupra dreptului mării privind conservarea și utilizarea în mod durabil a uh, mediului mariu în zonele din afara jurisdicției naționale. Raportul se axează pe această dezvoltare importantă care uh, trebuie să actualizeze legea privind dreptului mării, ținând cont de evoluțiile din ultimii ani. Am promovat aceste noi acorduri de la prima întâlnire a ă, grupului pentru zonele din afara jurisdicției naționale din 2006. Acest raport ă, al doamnei Nicolae, care i i-a vreau să-i mulțumesc foarte ă, mult, este foarte oportun pentru că se pregătesc negocierile, uh, au început negocierile uh, între 28 martie și 8 aprilie. Acestea vor fi urmate de o a doua întâlnire la sfârșitul lunii august, 26 august și 12 septembrie. Raportul evidențiază pe bună dreptate că noul instrument juridic va, adopta, va aborda un uh, uh, pachet de uh, chestiuni, și anume resursele genetice uh, marine, apoi uh, zonele protejate, zonele marine, apoi uh, procesul de evaluare a impactului asupra mediului și uh, capacitatea de a transfera tehnologia marină. Un scop al acestui uh, mecanism va fi uh, crearea unui mecanism care să permită Uh, controlul uh, acestei uh, zone. În felul acesta se vor putea îndeplini obiectivele de la conferința de la Rio ca 10% să fie protejate în acest fel până în 2020. Uniunea Europeană dorește ca acest acord să facă ca acordurile UNCLOS să devină operaționale. Acest lucru este necesar pentru a preveni sau atenua activitățile care au un impact negativ asupra biodiversității biodiversității marine. Toate activitățile uh, în Marea Liberă care ar putea să aibă uh, un impact asupra biodiversității marine, inclusiv uh, pescuitul, trebuie să fie cuprins în noul acord. Totuși, fără a sub, submina legea privind pescuitul actual. Acest acord trebuie să ajute la protejarea biodiversității. Suntem de acord cu raportul că uh, uh, UNFSA uh, trebuie să uh, continue și însă trebuie să fie uh, mai bine aplicat. Susținem în continuare activitatea uh, Uh, organizațiilor regionale uh, de gestionare a pescuitului. Sunt convins că aceste organizații vor deveni mai eficiente uh, în modul în care vor gestiona stocurile migratoare. Vă asigur, Comisia și Uniunea Europeană va juca un rol conducător în negocierile Uniunii Europene și va susține necesitatea unei mai bune protejări a biodiversității marine în conformitate conformitate cu angajamentele noastre internaționale. Vom susține în continuare activitatea uh, Organizației Regionale de Gestionare a Pescuitului pentru a gestiona activitățile de pescuit. Trebuie să realizăm un echilibru între conservare și utilizarea durabilă uh, așa cum am făcut și cu ultima sau cea mai recentă uh, reformă a PCP-ului. Nu vom permite ca aceste negocieri să dezechilibreze drepturile Uh, care au fost stabilite în Convenția ONU asupra dreptului mării. Considerăm că acesta este cadrul juridic uh, în care toate activitățile umane în ocean trebuie să fie întreprinse. Uh, închei mulțumindu-vă pentru lupta dumneavoastră de a combate pescuitul ilegal nedeclarat și nereglementat. În felul acesta, împreună cu partenerii noștri, vom aborda această problemă serioasă economică și socială. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar Vela. Dezbaterea s-a încheiat și votul va avea, va avea